pe creștini-democrați și grupul Alianței Progrative a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European solicitări pentru numiri la comisii și delegații. Aceste numiri vor fi trecute în procesul verbal de această reuniune. Dacă nu se primesc comentarii înainte de numiri, aceste numiri vor fi aprobate. Următoarea sesiune este mâine, joi, 11 martie 2010, de la ora 9 până la ora 13 și apoi de la ora